și vreau să vă atrag atenția cu privire la lista de vot. În calitate de președinte, sunt uh, raportor uh, în acest dosar și cred că uh, se va întâmpla să întâlniți din partea mea câte un minus pe care l-am pus acolo. Asta nu înseamnă că mi se par uh, proaste amendamentele, ci în ceea ce privește aceste amendamente este vorba despre competențe ample și în săptămânile trecute și în lunile trecute am, uh, ne-am lovit din când în când de Apple, mai ales uh, în ceea ce privește încălcarea de competențe din partea lor, deci ei au pătruns în uh, sfera noastră de competență, de aceea, în calitate de președinte, m-am simțit obligată să respect cât se poate de strict regulile. Dar numai faptul că era vorba despre competențe ample, uh, a motivat uh, modul în care am procedat. Așadar, dacă veți observa pe aici, pe acolo, câte un minus din partea președintei, acesta este motivul pentru care l-am pus acolo. Apoi, cred că putem să trecem la uh, vot și începem cu amendamentul 9. Dafür? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 11 uh, cu amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 14, to- uh, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Uh, dacă credeți că e nevoie, verificăm. Votul este deschis. Căș. Die Voting Card, okay, das zählen wir dann mit. Okay. Abstimmung ist. Votul este închis. Avem 6 pentru, 16 împotrivă, așadar se respinge. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru. Împotrivă,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 31. Votul este deschis. Geschlossen? Votul este închis. 13 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Eu sunt uh, pentru, am uh, votat greșit, vă rog să-mi numărați și mie votul. Deci 14 la 10, pentru că nu a funcționat consola. Amendamentul 35, pe două părți, prima parte, pentru. Scuze, spune președinta, am anticipat, suntem la 32, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 34, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 35, pe două părți, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 a fost retras. 37 cu OA4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem astfel la votul final. Vot electronic. Votul este deschis. Geschlossen. Votul este închis. Se adoptă cu 25 pentru și o abținere. Felicitări și cu aceasta vom transmite astfel uh, amendamentele către Ample. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume adoptarea uh, proiectului de aviz, descărcarea bugetară 2016 cu privire la uh, planul bugetar general uh, al Comisiei Europene. Și apoi, cred că putem să trecem imediat și la adoptarea proiectului de aviz, descărcarea bugetară 2016, cu privire la Centrul de Traduceri al uh, Instituțiilor Uniunii Europene. Domnul Stroevski a fost raportorul din partea noastră. Uh, doriți să luați cuvântul? Bun. Dacă nu, atunci trecem direct la vot și vom începe cu amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Păi, prima parte, deci 21 este pe trei părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cu aceasta trecem la votul final. Prin uh, vot electronic, votul este deschis. Geschlossen. Votul este închis.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 27 pentru și nimic împotrivă, nicio abținere se adoptă așadar în unanimitate felicitări raportorului. Și sigur mulțumim și raportorilor din umbră în ambele cazuri. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, adoptarea unui proiect de aviz uh, cerințe transfrontaliere uh, de bunuri culturale uh, și aici suntem uh, nu suntem comisie uh, responsabilă pe fond. Domnule Șuntis, ați fost raportor, doreți să luați cuvântul? Nu? Atunci putem să trecem direct la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar uh, trebuie să verificăm electronic. Geschlossen. Se închide. 14 pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Putem să verificăm, sigur, dacă doriți. Deci verificăm la compromisul 1. Votul este deschis. Geschlossen? Votul este închis. 18 pentru 9 împotrivă se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Votul este închis. Se adoptă 24 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului și felicitări și mulțumim și raportorilor din umbră și de asemenea și secretariatului ca întotdeauna, care a contribuit uh, pe deplin. Cu aceasta trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi și aici este de vorba despre verificarea proiectului de aviz semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspecte sociale și uh, de uh, politică socială. Raportor este Julie Ward. Și aici uh, am avut în, am, am luat în decizia în calitate de coordonatori, conform articolului 53, fiind să redactăm un aviz pe care să-l transmitem Ample. Am căzut de acord cu privire la o procedură accelerată, pentru că și acest raport uh, va trebui să ajungă la reuniunea din primăvară a Consiliului și uh, în martie va avea loc votul. Așadar, uh, în acest caz, atât raportul cât și amendamentele vor, au fost la disponibile numai în limba engleză și termenul de depunere pentru amendamente este 26 ianuarie, ora 10 și de asemenea amendamentele în uh, procedură accelerată, tot numai în limba engleză. Voi da acum cuvântul raportoarei. Julie, ai cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi, uh, um, Analiza anuală a creșterii are loc într-un uh, context uh, deosebit, odată cu adoptarea pilonului european al drepturilor sociale de liderii europeni. Um, aici, la Comisia CULT, am discutat uh, comunicarea Comisiei din noiembrie privind consolidarea identității europene prin educație și cultură. Eu m-am ocupat de raportul de anul trecut, așa că Ehm, iată, am putut asigura o anumită continuitate ocupându-mă de raport și anul acesta. Am încercat eh, să ehm, introduc în avizul meu această evoluție politică nouă și binevenită. Analiza anuală a creșterii a arătat că a scăzut ehm, șomajul, s-a redus eh, Um, abandonul școlar uh, și uh, mai mulți uh, tineri au intrat în învățământul superior. Este un progres binevenit. Dar asta nu înseamnă că toți tinerii din toate clasele sociale au beneficiat la fel de mult de aceste evoluții. Um, cei din clasele sociale dezavantajate continuă să se confrunte cu un risc ridicat de șomaj Uh, originea lor și mediul în care trăiesc uh, au un impact major asupra oportunităților pe care le au în viață. Am uh, observat de asemenea că s-a redus atingerea um, um, capacităților de bază, mai ales pentru tinerii din mediile defazorizate. Deci, dacă dorim să îmbunătățim ocuparea tinerilor, trebuie să luăm măsuri în educație cât mai devreme pentru a um, permite reducerea șomajului pe termen lung, eh, trebuie să oferim locuri de muncă de calitate și agenda pentru locurile de muncă este foarte importantă. Trebuie să luptăm împotriva uh, stagiilor neplătite, contractelor uh, cu zero ore și în alte domenii uh, extrem de precare. Doresc să profit de această ocazie pentru a reafirma câteva dintre recomandările noastre precedente privind adoptarea de standarde pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și pentru aplicarea, uh, punerea în aplicare unei garanții pentru copii. După cum știți, avizul este foarte limitat ca dimensiune, așa că nu pot să introduc totul în el, dar vom încerca uh, um, să aprofundăm unele dintre aceste aspecte privind um, egalitatea de gen, uh, educația uh, și alte aspecte. Aștept contribuțiile colegilor și sper că, um, în ciuda faptului că avem o procedură foarte scurtă, manuală și doar în engleză, voi primi cât mai multe contribuții de la colegi. vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, Julie. Și acum uh, aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. Fiecare are la dispoziție câte două minute. Doamna Șoidrova. Thank you very Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc uh, doamnei raportor Jerry Ward pentru acest aviz. Uh, sunt de acord cu recomandările ei și cu prioritățile privind educația. Sunt de acord că educația este principalul element Uh, pentru a asigura un loc de muncă mai târziu uh, și sunt de acord uh, cu validarea calificărilor obținute prin, pe alte căi decât prin educația formală. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva abandonului școlar. Um, nu aș fi uh, la fel de optimistă ca și doamna raportor. Uh, tendința a fost pozitivă, uh, dar în anumite țări, cum ar fi Malta, Portugalia, România sau uh, Spania, încă suntem uh, sub obiectivele europene de 0, 10%. Uh, trebuie să promovăm uh, diferite uh, capacități, uh, inclusiv cele antreprenoriale, uh, Ați menționat garanția UE pentru copii. Nu este o idee nouă, dar cred că trebuie să facem toate eforturile pentru a pune în aplicare programul din cadrul garanției pentru tineri, care încă nu este um, nu aplicată în mod optim. trebuie să îmbunătățim uh, instrumentele pe care le avem deja la dispoziție, cum ar fi Erasmus Plus și programele sociale. Voi depune amendamente în acest sens și sper că vom coopera cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Giambatski. Doriți să luați cuvântul? Sunteți raportor din umbră. Bine. Dacă nu, atunci uh, doamna Jimenez de darle las gracias. Mai întâi doresc să mulțumesc lui Julie pentru tot ceea ce a făcut. Sunt de acord cu ea că introducerea pilonului european al drepturilor sociale în acest uh, semestru european este o evoluție foarte importantă pentru că economica a făcut să crească sărăcia, inegalitățile și trebuie să ne punem, uh, să facem cu toții eforturi împreună pentru a rezolva aceste probleme. Um, putem îmbunătăți uh, situația prin educație. trebuie să înțelegem schimbările care au avut loc în societățile noastre și trebuie să um, sprijinim adaptarea societății la globalizare și la dezvoltarea tehnologică. Trebuie să permitem oamenilor să ajungă pe piața muncii um, cât mai pregătiți pentru a face față acestor schimbări. Avem nevoie de o educație de calitate care să țină cont de toate aceste schimbări, inclusiv în lumea digitală, pentru ca tinerii uh, să poată să fie competitivi pe o viață a muncii în schimbare. Nu e ușor să luptăm împotriva inegalităților, dar este important ca uh, spiritul de întreprinzător și uh, mobilitatea trebuie să uh, fie sprijinite pentru ca piețele noastre să fie dinamice și inclusive. Vă mulțumesc tuturor! Ja, vielen herzlichen Dank, Frau. Mulțumesc foarte mult, domnule Jimenez Barbar. Domnul Ciuntis, două minute, vă rog. Evharisto, chiria proedre. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor și să spun că înțeleg foarte bine. Misiunea ei este extrem de dificilă, dificilă poate imposibilă. De ce? Pentru că de, în toți anii în care am avut semestrul european, am putut constata că este mecanismul cel mai antidemocratic de până în aplicarea politicilor sociale. Semestrul european mm, a arătat că nu este forța uh, majoră de care avem nevoie pentru a schimba Europa. Um, deci, o sprijin pe doamna raportor în eforturile ei uh, în această luptă cu morile de vânt. E bine să se um, prezinte toate problemele, să se includă toate problemele în aviz și um, când vine vorba de acest așa numit pil non-social, să existe finanțare. Deci, încă o dată, se felicit Julie pentru că efortul tău va fi enorm și sper că vei reuși. Nu știu. Semestrul european nu se schimbă în sine. S-au, au, s-au făcut și alte încercări de schimbare. Să vedem dacă acum se va schimba ceva cu adevărat. Uh, din păcate, acest mecanism este uh, impune politici antidemocratice uh, tocmai din cauza prevederilor fiscale în ceea ce privește pe tineri și tinerii care nu beneficiază de oportunități egale pentru accesul la educație și schimbările care au avut loc Um, când vine vorba de bugetul educației. În aproape jumătate din țările noastre, bugetul pentru educație a fost redus drastic. În cel puțin jumătate din statele membre ale Uniunii Europene s-au redus bugetele pentru educație, așa că nu poți să ai educație de calitate uh, cu bugete reduse. De aceea e nevoie de un anumit mix de politici. În amendamentele mele voi încerca să afirm ceea ce cred eu că este bine de făcut și urez numai bine, doamne raportor. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Mulțumesc, Helga Trüppel. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și lui Julie Ward Sprijin uh, foarte mult uh, abordarea sa și cred că este cât se poate de important să înțelegem, și acesta nu este un argument împotriva uh, semestrului european, că ne confruntăm cu o reducere a șomajului și o creștere a uh, bunei educații. Și asta dorim să vedem. Dar uh, More or less the people who are... Asta nu este suficient pentru că uh, Într-adevăr, se face profit, dar uh, nu trebuie să existe, să fie dezavantajate persoanele care provin din medii defavorizate. Deci trebuie să fim conștienți, trebuie să investim, dar vreau să spun cât se poate de clar că nu sunt de acord cu evaluarea domnului Cunes, care este mult prea negativă. Noi uh, avem de face aici cu progrese și trebuie să vedem dacă vrem să fim capabili să înțelegem ce înseamnă realitatea politică. Deci trebuie să înțelegem că s-au înregistrat progrese. Dar nu este suficient și acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem. Trebuie să fim cât se poate de clari. Nu suntem împotriva semestrului european, dar am observat progresele și avantajele și uh, de asemenea, vrem să fim mai uh, sensibili din punct de vedere social, pentru că aceasta este fisura socială în Uniunea Europeană și de aceea trebuie să facem mai mult. Însă vă rog să înțelegeți că au fost înregistrate progrese și s-au uh, făcut realizări. Dacă neglijăm acest lucru și îl negăm, atunci nu vom fi capabili să ajungem la rezultate pozitive. De aceea o sprijin foarte puternic pe Julie, pentru că cred că este o abordare prudentă, realistă și trebuie să vedem care sunt realizările noastre înainte să devenim mai uh, uh slab. Nu trebuie să ne luptăm împotriva diferențelor sociale în um, statele membre și la nivel european. Deci trebuie să facem mai mult pentru a investi într-o linie comună, mai ales la nivelul educației, care are legătură și cu CFM-ul. Este mai, nevoie de mai mulți bani pentru programele noastre, Erasmus Plus, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și este important pentru solidaritatea europeană și serviciile uh, din acest domeniu. Sperăm că vom avea un astfel de serviciu. Vom vota cu privire la acesta în februarie și avem nevoie de acea garanție pentru copii. Vielen herzlichen Dank. Frau Adinolfi ist nicht da. Mulțumesc, doamna Adinolfi nu este aici, doamna Bild. Möchten Sie? Ja. Excusez-moi, si vous voulez. Îmi cer scuze. În acest uh, raport, uh, din nou se vorbește despre calificările europenilor. E ironic acest lucru, pentru că generația între 20 și 30 de ani este cea care are cele mai multe diplome și uh, Um, în rândul căreia lipsesc cel mai mult locurile de muncă flexibile. În Italia, șemajul tinerilor este de peste 30%. Cum poate fi acesta un succes? Vorbiți despre investițiile în educație, dar în același timp, politicile de austeritate forțează statele membre să reducă bugetele pentru învățământ. Între 2006 și 2014, finanțarea învățământului în Italia, în Italia a fost redus cu 20%. Nivelul elevilor din sudul Italiei este comparabil cu cel al elevilor din America Latina. Nu e un succes. Țările din sudul Europei și Franța au pierdut locul în clasamentele internaționale și probabil dura, va dura zeci de ani până se va recupera această întârziere. În același timp, cere statelor membre să integreze mai bine grupurile vulnerabile, adică migranții. Știm că integrarea lor costă uh, și știm că ea face să scadă nivelul general al școlii și nu aduceți nicio soluție concretă în legătură cu aceste două elemente. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există trei solicitări de intervenție. Începem cu domnul Hoffman. You have Um, I don't take issue with the rapporteurs nu mi se pare că e vreo problemă cu abordarea raportoarei și anume ca drepturile, de, mai bune drepturi de muncă să meargă mână în mână cu creșterea economică. Ehm, da, creșterea contractelor de zero ore în Regatul Unit poate fi problematică, dar costurile regulatorii nedurabile pot fi foarte periculoase și Uh, totuși, pentru majoritatea oamenilor, mai bine să aibă un loc de muncă imperfect decât să nu aibă deloc locuri de muncă. Șomajul rămâne totuși mult prea ridicat, mai ales în țările din sud ale Europei și mai ales în rândul tinerilor. În mod cert, nu ar trebui să uh, inaugurăm vreo cursă infernală către șomaj, dar uh, Totuși, în ceea ce privește recrutarea și uh, extinderea, nu trebuie să închidem ochii. Mulțumesc, doamna Libacka, un minut. Bardzo dziękuję. Serdeczne gratulacje dla Julie Ward za bardzo zbilansowaną. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări raportoarei noastre, doamnei Ward, pentru un aviz uh, cu adevărat progresist și felicitări și pentru semestrul european. Pentru că faptul că plasăm asta în uh, cadrul semestrului european înseamnă că există și susținere politică. Și trebuie subliniat că finanțarea, la modul general, uh, poate fi privită ca o problemă. Statele membre au căzut de acord cu privire la apărare, de exemplu, și cu privire la uh, finanțarea sporită în acest domeniu, dar noi avem nevoie de un pact de civilizare, nu pentru apărare. Așadar, uh, finanțe mai multe pentru educație și formare. Julie subliniază că educația este foarte importantă și uh, scoate în evidență rolul acesteia în contextul pieței muncii. Este foarte corect, dar educația nu trebuie privită numai din perspectiva pieței muncii, pentru că nu este vorba numai despre ocupare și despre angajați, ci și despre calitate și despre calitatea vieții. Despre faptul că angajații trebuie să fie capabili să consume și cultură, să se îngrijească de propria sănătate și așa mai departe. Deci nu putem să ne limităm la viața muncii. Și de asemenea, mobilitatea, mai ales în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Aici mai trebuie făcut mult. Mulțumesc, Silvia Costa. Minute. Grazie. Mulțumesc. Doar o referire la situația Italiei. Aș dori să amintesc colegei Bild că Italia în ultimii 2-3 ani, grație guvernului de centru stânga, a investit mai mult, mult mai mult în învățământ, în um, universități Uh, și în uh, tranziția de la școală la piața muncii. Uh, problema au fost guvernele de dreapta dinainte. Um, doresc să spun două lucruri. Mulțumesc lui Julie Ward pentru excelentul text și pentru procedura accelerată. Cred că este extrem de important să spunem că semestrul european, într-adevăr, domnule Huntis, în trecut uh, nu s-a, adus, s-a dat multă atenție aspectelor sociale, dar după reuniunea liderilor și concluziile de la Göteborg și după concluziile uh, Consiliului din decembrie, s-a spus clar că fără o dimensiune um, din punctul de vedere al învățământului și culturii, nu poate să aibă loc o creștere inclusivă. Deci e un lucru bun că introducem observațiile noastre în raportul Comisiei ample și, repet, două elemente importante din propunerea lui, Iuri, lui Julie. Întâi, spune, trebuie să se folosească clauză de flexibilitate pentru a permite statelor membre să investească mai mult în educație, cultură și formare. Cred că este o chestiune de ordin politic. Trebuie să vedem dacă putem chiar să luăm, să scoatem din pactul de stabilitate investițiile din acest domeniu. Și, în al doilea rând, să nu uităm că astăzi există o perspectivă, după ultimele recomandări ale Consiliului de Ministri, să se investească în profesori și în așa numita um, zonă europeană a educației pentru a facilita uh, prin diverse instrumente mobilitățile, pentru că inegalitățile au crescut în ultima vreme. Mulțumesc! Vreau să-i dau cuvântul din nou lui Julie în calitate de raportor dacă dorește să intervină din nou. Thank you, everybody. Mulțumesc tuturor pentru intervenții și pentru observațiile care sunt foarte utile, într-adevăr. Sunt de acord în uh, multe privințe cu colegii mei. Michaela, foarte bine că ai vorbit despre antreprenoriat, însă trebuie să vorbim despre antreprenoriat social, nu antreprenoriat pur și simplu. E un lucru foarte important dacă vrem realmente să oferim oamenilor mai multe deschideri către comunitate și către schimbările la nivelul societății pe care ni le dorim. Și mobilitatea este un aspect extrem de important. Erasmus, Erasmus Plus, da, elemente foarte, foarte importante. Noile instrumente pentru noi competențe, pentru inovare și schimbare, pentru schimbarea, modelarea peisajului, uh, adaptarea la diferite locuri de muncă. Până la urmă nici nu știm uh, ca, mm, ce fel de locuri de muncă care va fi forma acestora pe viitor. Deci trebuie să avem competențe foarte diferite și transferabile de la un domeniu la altul, care să asigure flexibilitatea necesară pentru ca oamenii să poată progresa în carieră. Vă mulțumesc că ne-ați reamintit uh, de domeniul educației, domeniul european al educației. Mulțumesc și Olga pentru faptul că a vorbit foarte clar în privința realităților politice. Trebuie să arătăm clar că se fac progrese. Și asta în ciuda circumstanțelor foarte dificile, dar să fie clar că progres există în ceea ce privește starea sănătății și uh, egalitatea de șanse pentru tinerii cu dizabilități, um, acestea sunt subiecte foarte importante pentru mine. Cred că trebuie să punem în aplicare o mai bună parte din instrumentele deja existente. Este foarte important ca statele membre să nu se culce pe urechea bleagă, să vadă care sunt instrumentele existente și ce se poate face cu acestea și să le pună la treabă. Exemplul bunelor practici este foarte însemnat. Da, trebuie să arătăm că putem conlucra, că ne putem sprijini reciproc și cred că în comisia noastră tocmai acesta este un exemplu foarte bun și anume conlucrarea dintre noi. Aștept cu nerăbdare să vă primesc amendamentele și cred că putem uh, continua activitatea foarte productivă pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere al amendamentelor 26 ianuarie, ora 10 și, după cum spuneam, amendamentele numai în limba engleză mult succes în uh, activitatea viitoare, dar după cum aud că s-au desfășurat lucrurile, vom ajunge cu siguranță la un rezultat bun. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi și anume prezentarea priorităților președinției bulgare. Și dacă am fost informată corect, oaspeții noștri au sosit deja și, îi, uh, și vă rog să îi invitați să intre. liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colege. Permiteți-mi să salut președinția bulgară alături de noi. Aceasta este reprezentată de nu mai puțin de trei reprezentanți, trei miniștri, respectiv doi miniștri și o doamnă ministru care sunt uh, responsabili pentru diversele sectoare pentru care sunt și noi responsabili aici, la ministerele din Bulgaria. Este vorba, în primul rând, de domnul Krasimir Valcev, ministrul bulgar al educației și științei, domnul Krasen Kralev, ministrul bulgar pentru tineret și sport și uh, ministrul adjunct pentru cultură, doamna Amalia Greșeva, Vă urez tuturor bun venit și Bulgaria preia, respectiv a preluat președinția bulgară într-o perioadă care nu este deloc simplă în Uniunea Europeană. Ne aflăm atât la nivel intern, în fața unor provocări și trebuie să ne gândim aici la Brexit, dar și la nivel internațional ne confruntăm cu dificultăți importante și noi cu toții trebuie să ne gândim în ce măsură putem să dezvoltăm în continuare Uniunea Europeană. În plus, există o serie de dosare importante pe care le avem de prelucrat. Mă gândesc la directiva privind serviciile audio-vizuale. Uh, sperăm să putem să încheiem acest dosar împreună cu președinția bulgară. De asemenea, discutăm despre CFM-ul viitor și sigur că în acest context și despre viitorul programelor noastre, programe pentru care răspundem. Avem uh, rapoarte din proprie inițiativă importante pe care le-am uh, pus pe picioare referitoare la viitorul educației și al formării în Uniunea Europeană. Așadar, avem uh, sarcini importante care încă așteaptă să le rezolvăm. De aceea mă bucur că președinția bulgară a subliniat mereu, printre prioritățile sale, și în trecut și în prezent, că domeniul educației și al tinerilor reprezintă o prioritate importantă pentru președinția lor. Cred că aceasta este o idee grozavă și cu siguranță va beneficia de sprijinul total al comisiei noastre. Vă voi da cuvântul fiecăruia pentru 10 minute și vă propun ca după fiecare prezentare să facem o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a nu trata toate temele la sfârșit și a le uh, amesteca. Deci propun să împărțim în trei blocuri tematice această parte și începem cu prezentarea domnului uh, Valcev. Uh, aveți cuvântul pentru 10 minute. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Scăpă Petră, уважаемые евродепутати, за мен чест Dragă Petra, stimați membri ai Parlamentului European, este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră la Parlamentul European și să am uh, posibilitatea să colaborez împreună cu dumneavoastră în următoarele șase luni în domeniul educației. Sper să ne sprijiniți și sper să uh, obținem rezultate bune pentru cetățenii europeni și să transmitem tinerilor că viitorul lor se bazează pe uh, cunoștințe și informații și acest lucru este important pentru noi. Motul nostru este împreună rămânem puternici. De aceea suntem convinși că putem să ne luptăm împreună pentru o Europa puternică, pentru o Europa care împărtășește valori comune. Le mulțumesc celor care în septembrie anul trecut au uh, vizitat mai multe orașe din Bulgaria. O așteptăm și pe Petra la noi și sperăm ca și alții membri ai Comisiei Cult ne vor vizita pe viitor. Anul 2018 este pentru Bulgaria un an deosebit de important, pentru că țara noastră, pentru prima dată, preia uh, președinția Uniunii Europene. Este un an cheie și pentru Uniunea Europeană, pentru că există propunerea Comisiei cu privire la CFM-ul viitor și aceasta trebuie făcută în contextul Brexitului și al altor provocări interne cu care se confruntă UE. 2018 este un an cheie și pentru colaborarea europeană în ceea ce privește formarea și pregătirea continuă. Ținând cont de uh, atenția care uh, s-a uh, acordat acestui domeniu la Göteborg și ținând cont de concluziile ultimului summit, um, se dovedește că educația reprezintă o prioritate pentru noi și înainte să trecem la aceste priorități, Vă rog să îmi permiteți uh, să le mulțumesc colegilor din Estonia pentru că, datorită activităților, Bulgaria a preluat președinția într-o, într-o stare excepțională. Le mulțumesc domnului Malinov și domnului Man pentru uh, încheierea cu succes a negocierilor privind Europasul și uh, în, ultimii, în ultimele zile din 2017 s-a reușit uh, să se ajungă la un acord cu privire la procesul de digitalizare. Le mulțumesc de asemenea și colegilor din Austria uh, pentru uh, asupra cărora va veni o sarcină deloc ușoară în viitor, mai ales în contextul Erasmus Plus și altor inițiative ale Comisiei. Președinția bulgară se va concentra pe patru priorități principale, două dintre ele și anume viitorul Europei și tinerii și economia digitală și capacitățile pentru viitor în domeniul educației sunt uh, cu atât mai importante. Păstrarea nivelului investițiilor în Uniunea Europeană în educație va rămâne o prioritate importantă. De asemenea, uh, fondurile din uh, bugetul pentru coeziune este foarte important. Noi susținem uh, sporirea investițiilor și a valorii adăugate a Erasmus Plus, investim în mai multă mobilitate și sperăm să existe un schimb mai bun între cele mai bune practici între școli și profesori, inclusiv mobilitatea de formatori și profesori și să se ia măsuri pentru limitarea excluziunii sociale a tinerilor. Mulțumesc Comisiei CULT pentru rezoluția ambițioasă a Parlamentului European din septembrie anul trecut cu privire la viitorul programului. Salutăm propunerea dumneavoastră cu privire la o sporire importantă a bugetului programului, astfel încât Erasmus Plus să devină și mai inclusiv și participarea cetățenilor, precum și consolidarea valorilor să continue. Împreună cu colegii mei uh, vom uh, lucra în continuare cu privire la uh, viitorul Erasmus Plus. Pe 15 februarie ne vom reuni în acest sens. Ședința Consiliului um, va face referire la program și în uh, raportul intermediar. Programul uh, va fi prezentat oficial până la sfârșitul acestei luni. Așteptăm o, o uh, dimensiune de incluziune mai mare și, de asemenea, extinderea programelor de educație și sport asupra mai multor regiuni. Este foarte important să găsim o pistă rapid pentru inovare și, de asemenea, um, să investim în continuare în acest domeniu. Un subiect important al președinției bulgare va fi extinderea Erasmus Plus asupra și mai multor tineri. În acest sens avem nevoie de uh, finanțele necesare, dar și de rețele de parteneriat. Iar efortul nostru comun uh, va fi fi sporirea valorii adăugate a Erasmus Plus prin reforme interne și schimbări structurale în domeniul educației, iar obiectivul este să se obțină o, un sistem uh, educațional mai inovator și mai bun. Efectele de sinergie între Erasmus Plus și politicile naționale în domeniul educației vor uh, promova programele transfrontaliere, ceea ce va promova în același timp și uh, limbile străine, cunoștințele uh, în domeniul multiculturalității și, nu în ultimul rând, măsurile pentru depășirea tendințelor negative, precum uh, excluderea tinerilor, radicalizarea uh, sau altele de acest gen. În calitate de președinție a Consiliului, uh, noi uh, suntem de părere că temele, că trebuie să prospectăm și teme noi, cum ar fi recunoașterea reciprocă a diplomelor și a studiilor, iar următorii pași uh, pe, păi, vor fi discutați pe 14 februarie la cea de-a doua întâlnire. Constat cu bucărie că Parlamentul European, prin raportul domnului Bațca, face referire la acest punct. Unul dintre accentele pe care le punem în ceea ce privește concluziile uh, s-a referit la măsurile adecvate pentru uh, dezvoltarea de uh, abilități în domeniul lumii digitale și al inteligenței artificiale. Președinția bulgară consideră că avem un plan ambițios pentru pentru dezvoltarea capacităților um, digitale. Acesta trebuie să devină tot mai ambițios. De aceea este nevoie de un plan de acțiune la care vom lucra. Tehnologiile digitale trebuie să uh, promoveze procesele tehnologice. Este nevoie așadar să colaborăm, să progresăm și nu avem nevoie numai de infrastructură, ci și de consolidarea resurselor umane. Și profesorii trebuie să știe să lucreze cu aceste noi tehnologii. În practică însă, tinerii sunt mult mai avansați în acest domeniu decât uh, cei mai în vârstă. Avem nevoie de capacități și abilități digitale mai bine dezvoltate, astfel încât să facem față provocărilor precum fake news sau altele prin digitalizare nu trebuie să apară inegalități sociale ci digitalizarea trebuie să ne pregătească pentru locurile de muncă pentru viitor și să inspire pe tineri. Uh, de asemenea, ne aplicăm atenția uh, asupra tinerelor femei. Abilitățile digitale uh, sunt temă a celor mai importante conferințe ale noastre, Educate to Create sau de la uh, utilizatori digitali uh, la utilizatori globali. Uh, Cunoștințele digitale sunt foarte importante și reprezintă un element cheie al învățării pe întreaga durată a vieții. Vom începe în februarie cu adaptarea cadrului care există din 2006, ținând cont de noile uh, raporturi te- uh, de mediu, tehnologice și digitale. Multilingvismul, multiculturalitatea, cetățenia europeană, obiectivele durabile și cadrul de referință pentru cunoștințele digitale vor reprezenta o prioritate pentru noi. În cadrul acestei recomandări nu vom pune aspectul numai pe uh, competențele cheie, ci Noi de predloži най-добрите практики. Președinta îl roagă pe vorbitor să vorbească mai lent. Uh, Uh, este foarte important ca uh, să existe și uh, utilitatea practică a tuturor acestor programe care să se resimtă la nivel regional. Astfel va exista uh, acest tip de educație formală și informală care se adresează tuturor. Dacă vorbim despre viitorul Europei, nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană uh, nu se regăsește numai pe, nu se bazează numai pe piața internă, ci și pe valorile comune. Valorile comune se regăsesc la articolul 2 uh, al Tratatului uh, Funcționării Uniunii Europene și sunt foarte importante pentru noi și au fost un pilon uh, important și pentru generațiile trecute. Însă, uh, trebuie să ținem cont de ele și uh, pentru viitor, pentru că ele reprezintă uh, o parte a Europei și uh, tinerii, de asemenea, trebuie luați în considerare pentru că ei trebuie să devină cetățeni active ai Uniunii Europene. De aceea, noi vom lucra la o recomandare cu privire la promovarea valorilor comune, a educației inclusive și a acestei dimensiuni a educației inclusive. Statele membre vor fi sprijinite în eforturile lor de uh, înființare a societăților uh, de coeziune și uh, în eforturile de uh, eliminare a um, pericolului de radicalizare și a excluziunii sociale a tinerilor. Este foarte importantă uh, uh, diversitatea educația și învățarea pe întreaga durata vieții devin în acest context tot mai relevante reducerea numărului uh, de uh, cazuri de abandon școlar este de asemenea foarte importantă. Trebuie să atragem tot mai multe persoane pentru profesia de profesor. Bulgaria, în acest moment, uh, are un mecanism pentru colaborarea interinstituțională la, și a investit în acesta pentru noi este important ca uh, nivelul de educație al copiilor să fie urmărit. Copiii care uh, merg în alte țări împreună cu părinții lor. De asemenea, uh, procesul educațional uh, continuu joacă un rol important. Toate aceste subiecte sunt importante pentru viziunea Europei. De aceea, sprijinul din partea Parlamentului European pentru a obține consens și pentru uh, agenda noastră europeană este foarte important. Pe parcursul celor șase luni, Bulgaria va fi gazda mai multor uh, evenimente cu privire la educație. M-aș bucura să vă pot uh, saluta în Bulgaria. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnule Valcev. Într-adevăr, este un program ambițios și cuprinzător pe care vi l-ați propus pentru următoarele șase luni și cred că multe dintre subiectele pe care le-ați abordat uh, merg mână în mână cu prioritățile pe care le avem și noi aici la Comisie. Doresc să dau mai întâi cuvântul coordonatorilor pentru maxim 3 minute și apoi vom uh, face o primă sesiune de întrebări și răspunsuri și apoi, uh, eventual, o a doua, dacă va fi nevoie. Doamna Farhaien. În primul rând, mulțumesc pentru că țineți cont de sugestiile noastre pentru sectorul educației. Anul acesta Comisia va veni cu o primă propunere cu privire la primul program Erasmus+. Pentru noi este important, și asta am subliniat uh, în mai multe dosare pe care le prelucrăm, că ar trebui să se ajungă la o sporire clară a fondurilor. Acum avem o cotă de succes medie de 18 până la 20%, deci doar 18 până la 20% dintre uh, proiectele eligibile pot fi finanțate și susținute din acești bani ceea ce înseamnă că avem un deficit foarte mare. Deci, uh, solicitarea mea ar fi să sporească foarte mult fondurile, nu doar cu câteva procente, ci uh, substanțial. Pentru noi este important uh, în acest moment și aș vrea să aud câte ceva din partea dumneavoastră, pentru că avem o dominanță puternică în programul Erasmus pentru schimbul de studenți. Și pe mine m-ar interesa să avem niște priorități mai clare în ceea ce privește formarea profesională și alte domenii. De exemplu, uh, mobilitate, o sensibilizare pentru aceasta mai timpurie, schimburi de elevi, de profesori. Sistemele în felul acesta pot fi îmbunătățite pe termen lung pentru că se face un schimb de cele mai bune practici uh, transfrontalier. De asemenea, posibilitatea tinerilor care nu studiază, dar uh, merg în școli profesionale, se dezvoltă din punct de vedere profesional, e bine, și aceștia ar trebui să beneficieze de șansa de a fi susținuți. Deci, cred că trebuie să punem accentul mai puternic și pe acest domeniu. Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte în această privință, care sunt ideile dumneavoastră pe această direcție, pentru că uh, cu siguranță, calitate de președinție a Consiliului, um, veți, vă veți uh, implica și pe această direcție. Președinta, mulțumesc, Sabine. Silvia Costa. Intanto auguri per questa... Doresc să vă felicit pentru această primă președinție. Mult succes! Este um, un moment istoric pentru țara dumneavoastră. Aveți dreptate. 2018 este un an cheie. Este anul european al patrimoniului cultural, uh, care înseamnă mult pentru educație și cultură. Președinția bulgară va fi cu siguranță foarte implicată în uh, CFM și programurile, programele multianuale, inclusiv Erasmus+. Plus. Știți foarte bine că noi ne-am exprimat, am cerut să crească resursele pentru aceste programe. Grupul nostru um, a aderat uh, la campania Ten Times Erasmus, lansată de European Youth Forums, um, pentru a implica mult mai mulți tineri. Considerăm că noul program trebuie să uh, um, mai multă atenție instrumentelor concrete de incluziune. Noi am uh, lansat ideea uh, carnetului european de student pentru, de, pentru a facilita accesul, dar și pentru a include persoanele cu dizabilități, tinerii migranți. Um, dar și uh, includerea subiectului accesibilității, includerii școlilor și a profesorilor și uh, să se acordă mai multă atenție aspectului legat de tineret în program. După summitul de la Göteborg, după cele două recomandări la care ați făcut referire ale Consiliului, care sper că vor fi adoptate în timpul președinției bulgare, uh, Mm, arată că există mai multă conștientizare din partea Comisiei, în orice caz, că educația și cultură sunt dimensiuni fundamentale ale agendei sociale, dar și ale uh, inovării, mai ales ale inovării sociale. De aceea trebuie să abordăm subiectul și în programele multianuale, pornind de la această conștientizare ca aspect transversal al politicilor. Un alt element important este posibilitatea de a avea un adevărat plan de acțiune pentru competențele digitale, um, competențe de nivel înalt. Nu e vorba doar um, de calificările de bază. Și mm, să nu trebuie să uităm că peste 10 ani copiii care se scrie azi la școală uh, vor avea locuri de muncă complet diferite de cele de azi. Deci e nevoie de um, educație de nivel înalt. Vă întreb cum aveți de gând să sprijiniți această inițiativă de parteneriat între universități pentru a crea încă de la început o așa numită dimensiune europeană a educației, a învățământului. Deci, uh, uh, programe comune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Giambatski. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа и дами Doamna președinte, doamnelor și domnilor, ministri, viceministri, membri ai cabinetului, vă salut cu această ocazie și trebuie să recunosc că nu este o sarcină ușoară să preluați pentru prima dată președinția Uniunii Europene. Faptul că puteți să vorbiți limba dumneavoastră maternă uh, merită subliniat. Așadar, încă o dată felicitări și aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Cu privire la noile tehnologii din domeniul uh, educației și părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acestea. Cu siguranță, noile tehnologii în domeniul educației trebuie promovate, nu evitate. Și tocmai uh, de aceea va fi foarte important uh, să motivăm și să atragem profesorii pentru ca aceștia să folosească noile tehnologii. Și mă refer la întreaga Uniune Europeană. Profesorii ar trebui să țină pasul cu elevilor în acest domeniu. Ce părere aveți uh, cu privire la introducerea cărților, manualelor electronice? în diversele forme de învățământ, învățământul la distanță. Pentru că eu cred că oamenii care uh, circulă prin Europa ar putea avea un acces mai facil la acestea și, de asemenea, am beneficia de un uh, scris unic, cum ar fi cel chirilic al nostru. Deci, ce părere aveți despre convențiile cu privire la recunoașterea uh, limbilor uh, de absolvire în Europa. Vă mulțumesc! Frau Helga Trüppel, bitte. Mulțumesc, doamna Helga Trüppel. Um, thank you, Chair, and... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc președinției bulgare pentru această ocazie oferită de a vorbi direct. Sunt uh, raportor din umbră pentru CFM din partea verzilor. Aș vrea să știu dacă președinția bulgară va sprijini poziția Parlamentului și a celor doi raportori, Olbricht, PPE și Tuma S și D, de a se orienta către un buget european de 1,3%. Și apoi, dumneavoastră, sprijiniți cererea noastră a Comisiei Cultură de a spori programele Erasmus Plus Cultură, Europa pentru cetățeni și Corpul European de Solidaritate? Sperăm că acesta va deveni Serviciul European de Solidaritate. Deci, Vreți, veți sprijini aceste programe? Și apoi, dumneavoastră sunteți însărcinat cu educația. Noi suntem în curs de a finaliza reforma în privința drepturilor de autor și una din marile întrebări din acest domeniu este dacă cetățenii europeni și mai ales tinerii vor înțelege că nu există o diversitate culturală sau un ziarist sau un jurnalism de calitate fără a plăti conținutul uh, mai ales online. Deci uh, veți încerca să-i uh, convingeți pe oameni că trebuie să plătească dacă vor conținut de presă de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Observ că nu mai există alte solicitări de intervenție din partea coordonatorilor. Ba da, doamna Bild, vă rog! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bun, bun, venit, domnule ministru, în rândul nostru. Se vorbește foarte mult despre mobilitate, dar mobilitate înseamnă și exodul creierelor 3.000 de bulgari foarte calificați au părăsit uh, țara și nu este doar problema Bulgariei. Ca, um, faptul că există această migrație um, este foarte grav. Cum veți compensa aceste pierderi? Veți facilita accesul la Erasmus Plus pentru studenții necomunitari sau veți face o reformă a directivei uh, Carta Albastră? Și dacă da, în ce condiții? Mulțumesc, domnul Șuntis. Mai dorește să intervină. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu, la rândul meu, să urez uh, domnului ministru bulgar și, de fapt, Bulgariei în general, mult succes pentru președinția Consiliului. Țin să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea priorităților dumneavoastră. Eu unul vin din Grecia. În introducerea dumneavoastră am observat că ați vorbit despre faptul că Uniunea Europeană nu reprezintă doar piața unică. Uniunea Europeană înseamnă principii, înseamnă valori. Ați uh, invocat uh, un articol din tratat. Ei bine, pentru mine aceste principii și mai ales cele invocate de către președinția bulgară sunt extrem de importante. De ce am spus că sunt grec mai devreme? Ei bine, pentru că principiul, valoarea solidarității a fost cam dată uitării iar relațiile dintre mm, țările europene sunt marcate mai degrabă de concurență, de competitivitate și aici nu mă refer strict la economie. Cred că marea problemă o reprezintă finanțarea educației publice și a programelor publice în domeniul educației. În încheiere, permiteți-mi să vă urez mult succes în eforturile dumneavoastră. Aș vrea să știu care este procentul de educație publică în Bulgaria și care este numărul de tineri uh, bulgari care părăsesc din cauza faptului că nu găsesc locuri de muncă, părăsesc așadar țara. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc! Cu aceasta propun să încheiem prima rundă de întrebări și răspunsuri. Vom mai avea o a doua sesiune de întrebări și răspunsuri, dar vă rog, domnule ministru, să încercați să răspundeți în 4-5 uh, minute la întrebările care v-au fost adresate. Eh, nu aveți mai mult timp la dispoziție pentru a nu depăși cadrul de timp care ne-a fost alocat. Благодаря. Уважаема госпожо Веркан, както посочи... Стимата doamnă Фахаен, după cum am spus, un obiectiv important al președinției noastre este de a spori investițiile, astfel încât să existe un acces mai bun la Erasmus. Și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la mijloacele financiare suplimentare care sunt necesare. Da, într-adevăr, aceasta a fost uh, și o întrebare adresată de doamna Trupe. Noi uh, vom uh, spori investițiile, așadar vom da curs acestei dorințe la Consiliul de Ministri și, de asemenea, și în discuțiile noastre cu Ministrii de Finanțe vom aborda acest subiect. Sigur că negocierile cu privire la noul CFM sunt pe pendinte și sigur că trebuie luate decizii importante și în alte domenii. Dar uh, vom uh, promova discuțiile pe această direcție, așa cum am spus și în prezentarea mea. De asemenea, participarea diverselor grupuri de tineri va fi promovată, precum și a celor care au o anumită uh, educație profesională. Doamna Costa s-a referit și la imigranți și, de asemenea, la persoanele cu dizabilități. Uh, da, sunt într-adevăr măsuri uh, necesare care trebuie să fie luate și, sigur, este importantă și participarea profesorilor la aceste programe. Salutăm, uh, de asemenea, agenda pentru o educație digitală iar um, ceea ce a spus domnul Giambatski și uh, întrebările sale cu privire la noile tehnologii, într-adevăr, acestea sunt absolut necesare și toate instrumentele politice ar trebui să fie folosite pentru a atrage și motiva profesorii pentru uh, folosirea acestor noi tehnologii. Îmbunătățirea calificării, planuri uh, de studiu adecvate, uh, instrumente de motivare a profesorilor, astfel încât aceștia să folosească noile tehnologii. Da, sunt necesare, dar trebuie să fim precauți. Nu ar trebui să uităm de învățarea experimentală în același timp. Într-adevăr, uh, lucrăm uh, de 2 ani de zile la accesul electronic la manuale. De 2 ani de zile am introdus în Bulgaria manuale electronice. Acestea au conținuturi uh, de formare suplimentare și de asemenea lucrăm în acest moment la accesul electronic la manuale, chiar dacă acestea se găsesc pe hârtie. Mulți bulgari locuiesc în afara țării. Cu privire la aceasta, avem o politică de învățare a limbii bulgare pe care am promovat-o. În ultimii ani au fost toate măsuri suplimentare de extindere a acestei politici și dorim să înființăm un centru pentru uh, învățare electronică și la distanță astfel încât să oferim școlilor din străinătate posibilitatea de a accesa astfel de cursuri la distanță și de a oferi cursuri la distanță, cu obiectivul de a păstra tinerii în această sferă lingvistică. Petiția cu privire la învățarea limbii bulgare, ei bine, pe aceasta am sprijinit-o uh, și acest lucru este valabil și pentru celelalte limbi. Îi mulțumim domnului Șuntis pentru întrebările sale. Avem uh, un buget, un program de buget pe termen mediu, iar cheltuielile pentru educație vor fi sporite și salariile profesorilor dublate. Cea mai importantă provocare pentru Bulgaria a fost gestionarea migrației mai ales exodul tinerilor, care a fost mai, preg- a fost mai pregnant în trecut, dar în ultimii ani uh, migrația netă s-a redus și odată cu sporirea convergenței în sectoarele afectate, am reușit să uh, obținem o migrație netă marcată cu un semn de minus. Mulți tineri uh, s-au reîntors în Bulgaria în ultima vreme și cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție și întrebări. Președinte, mulțumesc. Cred că uh, întrebarea domnului Triple cu privire la copyright uh, nu ați, uh, la acesta nu ați răspuns, dar nu știu dacă dumneavoastră sunteți responsabil sau unul dintre ceilalți colegi, așadar dacă dumneavoastră nu sunteți competent pentru a răspunde, eventual unul dintre colegi vă rog să facă acest lucru. Bun, atunci păstrăm uh, întrebarea pentru mai târziu și revenim asupra ei. Și acum uh, trecem la cea de-a doua sesiune de întrebări și răspunsuri. Începem cu domnul Nicov. Vă rog, în această sesiune, fiecare orator să se limiteze la un minut, pentru că altfel nu vom putea respecta timpul alocat. Un minut, domnul Nicov. Благодаря, Petra. Уважаеми doamne, и ministri, министри, ministri. Mulțumesc, Petra. Stimate domnule ministru, stimate domnule ministru adjunct, vă urăm mult succes președinției dumneavoastră. Întrebarea mea este următoarea. Cât de mult a progresat Bulgaria când vine vorba de sistemul de validare a calificărilor? Poate ne puteți vorbi despre sistemul dumneavoastră de recunoaștere a diplomelor. Aceasta este foarte importantă mm, pentru validarea competențelor și a calificărilor. Deci, cum stați cu strategia națională uh, pentru uh, cunoștințele digitale? Acest uh, program va continua până în 2025 și um, să nu uităm că multe locuri de muncă uh, vor, se vor baza pe calificările și cunoștințele digitale. Deci, practic, um, tinerii, copiii și tinerii trebuie să um, uh, se perfecționeze în acest domeniu. Doamna președinte, întrerupe pe vorbitor. Vielen Dank, Frau Mulțumesc, doamna Boșcovici. Un minut. Благодаря, господин Thank you very much. Uh, <laughs> Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte completă, domnule ministru. Mă bucur că Putem discuta despre tineret și despre viitorul Europei, um, care sunt o prioritate pentru um, președinția bulgară. Suntem de acord că viitorul Europei este în mâinile tinerilor și depinde de mm, investițiile în viitorul lor. Este important să investim um, într-o educație, într-un învățământ de calitate. Mă bucur că suntem de acord și cu faptul că profesorii sunt actori esențiali într-un învățământ de calitate. Deci trebuie să-i sprijinim și să le uh, îmbunătățim rolul um, în um, eficiența procesului de învățământ. Pe de altă parte, trebuie să investim în infrastructura din învățământ. Uh, am două întrebări. Cum poate președinția bulgară să motiveze statele membre să investească mai mult în educație? A doua întrebare se referă la strategia UE pentru tineri care se va termina anul acesta. Ce propuneți să-i urmeze, să urmeze după 2014? Care sunt principalele provocări cu care se confruntă statele membre în domeniul tineretului? Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Julie Ward. Mulțumesc, Julie Ward. Ah, thank you. Vă mulțumesc. Eu doresc să vorbesc despre știință și doresc să fac un apel să se îmbunătățească educația în uh, domeniul științific și să fie incluse mai multe femei în um, educația în materiile științifice. Uh, să nu uităm nici arta, care este esențială pentru ca tinerii uh, să aibă o educație completă. Știința fără cre cre creativitate, fără imaginație, nu va funcționa. Oamenii de știință trebuie să fie creativi pentru că trebuie să, să se gândească la noi soluții Eh, să inventească, să creeze, dar și artiștii folosesc eh, metode științifice, de exemplu, muzicienii ehm, folosesc cifrele, ehm, designerii trebuie să abordeze lucrurile în mod foarte științific de asemenea. Deci eu cred că mm, modul în care sunt împărțite, sunt divizate materiile este artificial. Ehm, aș dori să vă cer să um, promovați această agendă a științelor și artelor în același timp. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Libașca. Pani ministre. Mulțumesc. Domnule ministru, doresc să vă felicit. Am ascultat ceea ce ați spus cu multă plăcere. Ați spus că doriți să existe proceduri rapide de formare pentru anumiți tineri. Puteți să elaborați această idee? Comisia are o propunere privind spațiul european de învățământ în care ar include și cercetarea științifică sau integrarea materiilor științifice. Mulțumesc. Care cuvântul acum Luigi Morganu? Mulțumesc. Aș dori să mă refer la un subiect care nu a fost abordat. În decembrie 2016, Parlamentul, la inițiativa Comisiei, uh, dar și la inițiativa acestei comisii uh, a cerut în majoritate largă Comisiei Europene să dezvolte un cadru de politici industriale coerent și pe termen lung în domeniul industriilor culturale și creative pentru a dezvolta aceste industrii, a le promova și um, de um, uh, a Uh, pune accentul pe obiectivele sale strategice și în rândul obiectivelor generale ale Uniunii. Aș dori să știu dacă președinția bulgară va sprijini această solicitare a Parlamentului European. Știm foarte bine că industriile culturale și creative au o dublă valoare, dar au și pot contribuie și la dezvoltarea economiei Uniunii prin locuri de muncă, investiții, creștere, inovare și deci pot să participe semnificativ la îmbunătățirea competitivității Europei pe scena mondială. De exemplu, și de aceea pun această întrebare în cadrul uh, noului plan de lucru multianual pentru cultură 2019-2022. Doresc să mă refer și la drepturile de proprietate intelectuală Um, colega Trupel a vorbit deja despre, despre acest subiect. Știm că brevetele în domeniul tehnologic sunt foarte importante. Este un subiect delicat și mi închipui că președinția bulgară se va ocupa în mod deosebit și de acest subiect. Dank. Mulțumesc. Cred că întrebarea se adresează mai repede doamnei Gheșeva. Deci, uh, vi se va răspunde ceva mai târziu la această întrebare. Are cuvântul acum domnul Adevo, Ademov. Parlament. Mulțumesc, domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European. Educația și formarea sunt foarte importante pentru a construi societăți democratice și echitabile, dar și pentru a avea economii durabile. Ce măsuri propuneți? pentru reducerea abandonului școlar. O a doua întrebare. Educația de calitate este strâns legată de formarea și calificarea profesorilor. Trebuie să sprijinim mai mulți pe profesori pentru uh, a-și dezvolta competențele, calificările. Ce măsuri propuneri pentru a îmbunătăți uh, formarea profesorilor? Vă rog, domnule ministru, aveți din nou cuvântul aproximativ 3 minute. Yeah. wir müssen gucken, dass wir mit unserer Zeit hinkommen. Da, Vom vedea ce facem cu timpul. Știu că vi s-au pus foarte multe întrebări diferite. Vă rog, domnule ministru. Благодаря. Благодаря ви за въпроса, господин Неков, и за това, че подчертах. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Neков, pentru întrebările dumneavoastră. Competențele digitale nu sunt importante doar um, pentru investiții sau în domeniul infrastructurii. Um, acestea sunt esențiale și pentru resursele umane și um, sunt importante în toate domeniile învățământului. noile generații nu trebuie să fie doar utilizatori digitali, dar și creatori. La nivel național, noi avem un program de formare în domeniul acestor competențe. Deci, formare în domeniul noilor tehnologii uh, și al informaticii uh, pentru elevii din școli. Dorem, deci, prin acest program să dezvoltăm aceste competențe în școli. Doamnă Voscurt, doresc să vă invit la masa rotundă um, care se va referi tocmai la subiectul pe care l-ați uh, menționat, care este foarte important pentru a mulți rezultatele uh, învățământului în viitor. În întrebarea domnului Ademov, a doua întrebare a domnului Ademov, aș dori să răspund spunând că e important să investim în comunicare să motivăm cât mai mulți tineri să-i atragem spre meseria de profesor. Acesta este un obiectiv major al nostru. Trebuie să ne asigurăm uh, că vom avea într-adevăr profesori de calitate pe termen lung. Doresc să mulțumesc doamnei Lebațca pentru uh, întrebarea dânsei, dar și pentru raportul de care se ocupă. Discuția este în curs. Vom uh, discuta uh, despre raportul dumneavoastră în luna februarie. Doamnei Ward, doresc să spun că, bineînțeles, dorim să punem accentul pe știință, dar și pe materiile creative. Este important uh, ca tinerii să obțină competențe cheie și pentru consolidarea materiilor tradiționale. Trebuie să um, exploatăm potențialul măsurilor uh, extrașcolare sau activităților extrașcolare de asemenea. Eh, și prin acestea putem să promovăm eh, știința. La prima întrebare a domnului Ademov, aș și anume cum putem reduce abandonul școlar, Aș răspunde că aceasta este o provocare enormă pentru toate sistemele de învățământ. Trebuie să sprijinim pe elevi să rămână în școli și statele trebuie să investească, să facă multe eforturi pentru a depăși această problemă. Avem un mecanism de cooperare pentru a încerca ca să facem să scadă uh, rata abandonului școlar uh, pentru a-i sprijini mai mult pe acești elevi. Sper că am răspuns la toate întrebările. Îmi cer scuze dacă am uitat vreo întrebare. A, nu, am uitat într-adevăr întrebarea domnului Morcanu. Așa cum uh, am spus și doamnei Trupel, Așteptăm propunerea Comisiei pentru noul cadru financiar multianual, care va sosi în luna mai. Și apoi vom vedea ce putem face cu aceasta. Vă mulțumim, domnule ministru Balcev, pentru prezența de astăzi, pentru participarea la ședința noastră, pentru faptul că ne-ați vorbit despre prioritățile dumneavoastră în domeniul educației și al științei. Ne-a mai rămas vreo oră. Poate putem să dăm cuvântul colegilor dumneavoastră și doar apoi să punem toate întrebările. Dacă nu, Um, doamnă Ministrul Culturii poate nu va mai avea timp să răspundă la toate întrebările, pentru că nu vom mai avea timp. Aș propune ca domnul Calov și uh, doamna ministru adjunct să ia cuvântul unul după celălalt și apoi doar să se pună întrebări. Are cuvântul acum domnul Calev, ministru pentru tineret și sport, două subiecte importante pentru noi sunt sigur că domnul Venta, care este sportivul nostru din comisie, va pune cu plăcere întrebări. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc. ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския Vă mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați europeni, pentru mine este o mare onoare de a vă putea prezenta prioritățile președinției bulgare în domeniul tineretului și sportului. Pentru noi este extrem de important dialogul eficient și structurat cu Parlamentul European. Viitorul Europei, viitorul tinerilor europeni face parte din uh, principalele priorități ale președinției noastre – <clears throat> legăturile noastre cu dumneavoastră sunt neîntrerupte, tocmai în ideea de a ajunge la rezultate concrete pentru tineri și pentru domeniul sporturilor. Pentru următoarele șase luni, în domeniul uh, tineretului, ne bazăm pe progresele înregistrate deja de președinția estonă. Dezvoltarea tineretului și viitorul politicii europene reprezintă uh, priorități pentru noi. Schimbările la nivelul societății uh, astăzi se fac cu ritm foarte rapid. Justiția socială, fluxurile migratorii, teama de terorism și uh, problema șomajului în rândul tinerilor pun o presiune mare pe umerii comunităților noastre, ceea ce înseamnă un plus de agresivitate și de uh, radicalizare. Iată de ce lucrăm pe marginea dezvoltării tineretului, astfel încât societatea să devină mai bună și mai pașnică. Lucrăm prin intermediul schimburilor și al cooperării pentru a promova coeziunea societăților noastre. Bulgaria este conștientă de tendințele demografice în rândul tinerilor. Tocmai de aceea punem accentul pe dezvoltarea potențialului și al talentelor tinerilor, astfel încât aceste tendințe demografice să devină tendințe pozitive și uh, criza demografică din Europa să fie astfel atenuată. Trebuie să-i sprijinim pe tineri pentru că aceștia sunt motorul schimbării. Tinerii sunt cei ca, pe care se întemeiază statele europene ale zilei de mâine. Tocmai de aceea, educarea și formarea tinerilor um, europeni trebuie să beneficieze de finanțare pe măsură. Da, precum spuneam, suntem conștienți de schimbările demografice europene, trebuie așadar să punem pe picioare sisteme sociale bune și o însoțire pe măsura tinerilor. Tocmai de aceea lucrăm activ la lansarea unui dialog structural pentru crearea unui instrument de participare a tinerilor, un instrument eficient – ar fi vorba de un dialog uh, direct cu între tineri și uh, decidenți, precum și de un instrument de percepere mai clară a realității de teren. Politica celor trei președinții, deci iulie 2017, um, decembrie 2018, se bazează pe tineret și ce se oferă tinerilor europeni. În uh, Bulgaria, între 16 și 19 aprilie, vom desfășura o conferință la Bulgaria, al cărei subiect um, se învârte în jurul tinerilor, al posibilităților de viitor, precum și uh, recomandări pentru viitoarele strategii în domeniul tineretului european. Trebuie să evaluăm cât mai bine situația de teren pentru a cizela cele mai bune politici. Pentru aceasta e important să înțelegem cu ce se confruntă tinerii europeni. Cadrul cooperării europene în domeniul tineretului 2010-2018 și strategia pentru tineri, care este instrumentul politic cel mai important în domeniul tinerilor, reprezintă instrumente esențiale. Examinăm deci acest cadru cu, împreună cu serviciile Comisiei în ideea de a hotărâ o nouă strategie în primul semestru al anului 2018. Am, organizăm o serie de discuții pentru ca țările europene să spună ce fel de recomandări au în privința acestei viitoare strategii europene. În ceea ce privește corpul sau Serviciul European de Solidaritate, această inițiativă va permite consolidarea valorilor și principiilor europene, precum și dezvoltarea de competențe sociale în rândul tinerilor. De asemenea, acestea vor avea o influență pozitivă în ceea ce privește angajamentul în societatea civilă și o consolidare a posibilităților de ocupare ulterior în noiembrie 2017, Consiliul a primit un mandat de negociere cu Parlamentul pe marginea acestui dosar, iar președinția bulgară este gata să negocieze cu Parlamentul European, European pentru ca acest uh, uh, dosar să ajungă la bun sfârșit. Deci uh, ne bizuim pe dumneavoastră în ceea ce privește creionarea hotărârilor în domeniul tineretului și implicării, participării acestuia. Avem discuții la nivel politic, la nivel ministerial, în ceea ce privește rolul jucat de tineri în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare ale ONU până în 2030. În ceea ce privește sportul, noi vrem să uh, promovăm valorile europene prin intermediul sportului. Uh, acest uh, subiect va face obiectul unor dezbateri la nivel foarte înalt. Vom avea și un uh, summit informal la Bratislava în septembrie anul acesta dedicat acestei teme și apoi va exista și întâlnirea șefilor de guvern uh, ale statelor membre la Roma cu ocazia celebrării semnării tratatului de la Roma accesul la sport este un drept fundamental. Un drept al omului fundamental. Activitățile sportive încurajează solidaritatea, participarea în societatea civilă și sunt un instrument de luptă împotriva radicalizării. Președinția bulgară lucrează pe marginea unor concluzii ale Consiliului în privința promovării valorilor europene prin intermediul sportului. Un alt subiect important pentru noi este cel al sporturilor de masă ca mijloc de integrare și uh, de încurajarea inovării și tradițiilor. Trebuie să găsim uh, un, și un loc pentru sporturile tradiționale și modul în care aceste sporturi pot uh, juca un rol important în societatea modernă. Președinția bulgară se va pleca și asupra chestiunilor pariurilor sportive și uh, manipulării acestora. O altă prioritate a programului nostru pentru următoarele șase luni este lupta împotriva dopajului. Mâine și poi mâine vor avea, va avea loc un seminar la Sofia dedicat luptei împotriva dopării în uh, sporturile, uh, în sportul profesionist, ori lupta împotriva dopării trece prin intermediul educației, fie că e vorba de sportivii profesioniști sau amatori. Am vrea ca lupta împotriva dopării să capete mai multe Uh, forme politice. Avem nevoie de programe educative antidoping pentru sportivi, pentru uh, personal, pentru părinți și pentru sportivii amatori, precum și pentru studenți și antrenori. O metodă bună de prevenire antidoping o reprezintă campaniile de prevenire prin intermediul acestora se reușește scăderea producerii și distribuirii acestor uh, substanțe interzise. Deocamdată vorbim despre viitorul sistemului internațional antidoping și cu siguranță Europa va avea un rol foarte important de jucat în acest domeniu. Prin intermediul unei bune coordonări, unor, unor hotărâri luate în comun, care vor fi transmise cu ocazia sesiunilor internaționale ale Agenției um, Antidoping. Această agenție um, redactează la ora actuală un codex antidoping în ideea de a adopta acest codex în 2021. Președinția bulgară ar vrea să fie purtătoarea de cuvânt a țărilor europene în ceea ce privește participarea la redactarea acestui codex, acestui cod antidoping. Suntem membri ai Agenției Antidoping și cu mare bucurie am reprezentat Uniunea Europeană în cadrul acestui for. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca poziția Uniunii Europene să fie bine reflectată în rândurile acestei agenții. În încheiere, permiteți-mi să spun că în uh, activitatea noastră în domeniul tineretului și sportului am lucrat dintotdeauna respectând principiul ascultării tuturor părților implicate. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Kralev. Dau cuvântul doamnei Cușeva. Aveți cuvântul un sfert de oră. Уважаема госпожо председател, уважаеми... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei pentru Cultură și Educație, dragi colegi, dragi prieteni, este o deosebită onoare pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră cu ocazia primei președinții bulgare și vă vorbesc despre uh, prioritățile țării mele pentru următoarele șase luni uh, în domeniul culturii. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost deja în Bulgaria, dar uh, pot să vă spun că uh, noi avem o cultură bogată, um, o istorie la fel de bogată și pentru noi, diversitatea culturală este o valoare de apărat. Este important să transmitem această moștenire generațiilor viitoare. Bulgaria preia președinția într-un moment important. Proiectul european are nevoie acum mai mult ca niciodată de cooperare, de valori comune și de o perspectivă nouă spre viitor. Pentru noi, cultura este un instrument cheie când vine vorba de dezvoltarea societății și a identității europene. Europa trebuie să fie mai mult decât o piață unică. Așa că în timpul președinției noastre, cultura va fi un motor pentru dezvoltarea um, socială și culturală a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne schimbăm abordarea când vine vorba de istoria noastră comună, dar și să ne concentrăm pe tineri, uh, pe cetățeni, pe creativitate și pe potențialul economiei digitale. Președinția uh, bulgară are patru priorități majore pentru viitor, tinerii, coeziunea socială, mai, o perspectivă europeană mai clară și con, conectivitatea Balcanilor Occidentali, um, viitorul nostru digital și o economie bazată pe cunoștințe. Tot ceea ce facem în domeniul culturii și al serviciilor audiovizuale are legătură cu aceste priorități, mai ales cu prima și cu ultima. Directiva serviciilor radiovizuale este cu siguranță o prioritate a președinției noastre. În octombrie anul trecut, Consiliul a căzut de acord în legătură cu importanța finalizării acestei directive uh, pentru că piața serviciilor audiovizuale trebuie să funcționeze mai bine. președințiile slovacă, malteză și estonă au făcut multe pentru a face progrese în acest dosar și le mulțumim. Mulțumesc coraportorilor uh, pentru implicarea lor uh, foarte activă, de asemenea. Cam jumătate din articolele directivei uh, au fost deja discutate și în rândul acestora avem, de exemplu, prevederi legate de îmbunătățirea accesului la conținutul media pentru persoanele cu dizabilități sau asigurarea autonomiei organelor naționale de reglementare din acest sector precum și reglementarea printr-o mai bună punere în aplicare a directivei și crearea unei baze de date comune pentru um, ofertanții de servicii media. Președinția bulgară a făcut din această propunere legislativă o prioritate. Ne aflăm într-un moment important în negocierile interinstituționale. Parlamentul European și Consiliul vor negocia procedurile privind țara de origine sau conținuturile uh, periculoase pentru tineri. Vom face tot ce ne va sta în putere pentru a se ajunge la un acord în legătură cu toate aceste elemente. Avem și platformele de punere în comun uh, al, a conținuturilor, în legătură cu care există divergențe, dar cred că putem să le depășim um, pentru a ajunge la compromisuri legătură cu aceste elemente. Um, contactele tehnice au început la începutul lui ianuarie și avem speranțe ca uh, negocierile să evolueze pozitiv. Vom coopera cu comisia dumneavoastră și cu coraportorii. Nu va fi ușor să avansăm uh, în, uh, spre finalizarea acestei directive, dar cred că vom reuși să ajungem la un acord în timpul președinției bulgare. Pentru noi, este important atât calitatea cât și rapiditatea, de aceea sperăm să le obținem pe ambele într-un parteneriat de calitate cu Parlamentul European. Cred că putem ajunge la un compromis echilibrat ca să avem uh, la sfârșitul procesului un instrument legislativ care să ne permită să ne promovăm moștenirea culturală și să promovăm dezvoltarea acestui sector, asigurând în același timp certitudine juridică. O altă prioritate majoră a noastră este moștenirea culturală. Pentru noi, um, acest subiect este unul transversal și dorim să vă mulțumim tuturor pentru implicare pentru cei care ați luptat pentru anul european al moștenirii culturale. Parlamentul European și statele membre au făcut eforturi pentru a promova această idee. Doresc să mulțumesc în mod deosebit Comisiei dumneavoastră și doamnei Costa, care a fost raportor în acest dosar. Moștenirea culturală nu oferă doar punți spre trecut. Este o resursă strategică și pentru un um, viitor durabil al Europei. În timpul anului european al moștenirii culturale vom defini ce înseamnă moștenirea culturală pentru societatea noastră și pentru viitorul Europei. Uh, Vom eh, examina rolul moștenirii culturale în eh, punerea în aplicare a alt, unor politici eh, structurale și de societate în Uniunea Europeană. Vom analiza politicile mm, individuale din domeniul moștenirii culturale și legăturile lor cu politicile din alte domenii. Obiectivul nostru este ca în concluziile Consiliului de la sfârșitul lui mai 2018 să se vorbească și despre această prioritate. Ne interesează și um, creația creațiile moderne, deci moștenirea culturală pentru viitoarele generații. Ministrii în mai vor discuta despre viitorul pe termen lung al conținuturilor culturale europene. Importanța acestei dezbateri a fost subliniată de toate statele membre. Toate au fost de acord că moștenirea culturală este cu adevărat importantă. Peste câteva luni, noul cadru financiar multianual va fi propus de comisie. Vom vedea care vor fi prioritățile comisiei pentru următorii șapte ani. Am dori ca și cultura și legătura între cultură și societate să se numere printre acestea pentru a consolida identitatea europeană, competitivitatea și democrația. Importanța culturii în proiectul european este recunoscută, cred, la nivelul cel mai înalt. A fost recunoscută de Consiliul în noiembrie anul trecut și este punctul de plecare pentru noul CFM în ceea ce privește cultura. Se va face evaluarea la jumătatea perioadei uh, a programului Europa Creativă, programul uh, din domeniul culturii din ultimii 10 ani, care trebuie și el modernizat. În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări și cred că cultura poate juca un rol important, poate ajuta statele membre, regiunile să creeze locuri de muncă. Mm, industriile creative trebuie sprijinite și de aceea dorim să promovăm inovarea uh, în domeniul creației, care poate să ne permită să construim punți spre generațiile următoare. Orchestra Europeană de Tineret uh, este um, include muzicieni din toate statele membre, finanțarea ei este importantă și există o propunere pentru a modifica finanțarea programului Creative Europe Sper că vom putea coopera în mod pozitiv um, cu Comisia dumneavoastră și cu doamna raportor Costa. În acest dosar sper că vom uh, putea ajunge la un acord în timpul mandatului nostru. Ne vom concentra pe cultură și pe importanța ei și în relațiile externe În 2016, doamna înalt reprezentant și Comisia au propus um, o strategie europeană pentru relațiile internaționale în domeniul culturii. În mai 2017 aceasta a fost uh, adoptată de Consiliul uh, de Miniștri în domeniul culturii, care a recunoscut că um, cultura reprezintă o parte importantă a relațiilor noastre externe. Um, Consiliul a căzut de acord uh, să se uh, producă o strategie în domeniul uh, relațiilor culturale și președinii președinției au început să lucreze la aceasta anul trecut. Președinția bulgară va continua să promoveze această prioritate. Mandatul grupului se va încheia uh, anul acesta dar sperăm că se va încheia cu o foaie de drum pentru o abordare integrată în domeniul uh, relațiilor internaționale în domeniul culturii. Toate acestea se vor încadra în discuțiile pe care le vom avea în februarie. Vom, va avea loc o reuniune ministerială informală la care se va discuta despre cultură ca valoare inclusivă a Uniunii Europene. se va organiza și o reuniune cu miniștrii culturii din zona ASEAN. Deci eh, vom aborda cultura în relațiile internaționale cu, în discuțiile cu partenerii noștri, mai ales în contextul industriilor creative. Vom avea și o conferință privind uh, moștenirea culturală la Plov din la sfârșitul lui martie care este, um, uh, Plovdiv este capitala europeană a culturii în 2019. Doresc să vă invit pe toți la acest eveniment care va avea loc în Bulgaria. Un alt domeniu important este cel al drepturilor de autor. Uh, sper că este și acesta un subiect de interes pentru comisia dumneavoastră. Vă vom vorbi despre planurile noastre în acest domeniu. Legislația în domeniul dreptului de autor trebuie să fie și ea armonizată. Vom continua eforturile începute de președințiile precedente. Deci ne vom baza pe um, progresele deja făcute în Consiliu. Avem propunerile legate de drepturile de autor online, dar și în domeniul programelor radio și de televiziune. Vom discuta cu Parlamentul despre acestea um, în 2018. Luna viitoare vor începe și alte negocieri și sperăm că vom ajunge la un acord politic în acest dosar, pentru că există mandat pentru negocieri și deci în Consiliu vom, uh, ne vom ocupa și de acest dosar. În ceea ce privește uh, pe autori și aspectele legate de drepturile de autor în societatea serviciilor, uh, având în vedere că sunt subiecte extrem de complexe din punct de vedere juridic, dar și sensibile din punct de vedere politic, pentru că există interese divergente, trebuie să vedem ce vom putea face, pentru că așteptările inițiale sunt foarte mari. Trebuie să ajungem la un text de compromis și apoi să începem negocierile interinstituționale care vor avea loc probabil în a doua parte a anului, ca să fim realiști. Ca să fim realiști. În încheiere, doresc să spun din nou că sper că vom avea o colaborare cât mai fertilă cu Parlamentul European și doresc să vă invit pe toți să veniți în Bulgaria. Va avea loc o gală pe 1 februarie aici, la Bruxelles, la Bozar și se va deschide și uh, o expoziție organizată împreună cu serviciile de comunicare ale Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! Minister Kalev, minister... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă, domnule minister, ministru Kalev, doamnă Gheșeva. Trecem acum la sesiunea noastră. Mulțumesc, am două întrebări de clarificare. Ați uh, vorbit despre anul uh, cu conștiință uh, pe termen lung. În al doilea rând, v-ați referit la cadrul financiar pe termen mediu și la programul um, să fie mai bine reprezentate în bugetul um, pentru finanțe din fonduri structurale și um, aș vrea să știu, președinta, mulțumesc, Silvia Costa. Grazie per queste due. Eh, Vă mulțumesc. În uh, comisia noastră va avea loc o audiere tocmai în ceea ce privește programele pentru tineri. Abordări verticale și orizontale. Vrem să avem o abordare holistică, deci. Este foarte important ca sub președinția E vorba până la urmă de valorile sportului. Ne-ați putea spune mai mult în această privință? În ceea ce privește Corpul European de Solidaritate, eu sunt uh, raportoare în ceea ce privește acest uh, corp sau Serviciu European de Solidaritate și considerăm că acesta ar trebui să apreciez intervenția doamnei ministru uh, în decursul trialogului. Sper că se va găsi un acord. În ceea ce privește directiva VMS trebuie să se găsească un acord Um, echilibrul pentru răspunderea platformelor online vis-a-vis de valoarea conținutului, trebuie, repet, să se găsească un echilibru. Sperăm, deci, ca sub președinția bulgară să se acorde atenție asupra acestor aspecte și să european pentru patrimoniu. Știu cât de important este angajamentul dumneavoastră în această direcție bogăția culturală, valori. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu programul Europa Creatoare, care nu reprezintă decât 0, am citit un articol al, în Der Spiegel sub semnătura filozofului bulgar Craștev. Vorbea despre... Salut, de fapt, această abordare. Cred că trebuie să se ajungă la o înțelegere comună reciprocă între Occident și Estul Europei. Știți că sunt raportoare pentru Corpul European de Solidaritate. Am spus deja că aș vrea ca acesta să fie repotezat în Serviciul European de Solidaritate, însă, oricum, cred că pentru tineri acest program reprezintă o șansă extraordinară și o ocazie de a arăta tinerilor și cetățenilor europeni la alegerile următoare în 2019 că există solidaritate europeană și așa ar fi și încurajat să meargă la vot. Apoi, eu una cred că americanii trebuie să înțeleagă că platformele uh, original, uh, digitale trebuie să fie impozate avem nevoie de o taxă, un impozit pe digital, o obligație de obținere a licenței și asta trebuie să reiasă clar din articolul 11, astfel încât uh, um, folosirea comercială a conținutului digital să trebuiască să fie plătită. Și deci să existe o protecție a drepturilor de autor. Apoi, uh, unele platforme fac un monopol asupra conținutului și uh, acesta trebuie să încheie contracte cu asociații uh, de, care reprezintă drepturile de autor și să le plătească. Doar așa putem arăta votanților noștri că Europa chiar impune condiții echitabile companiilor americane. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom trece acum la celelalte intervenții din sală. Vă rog să vă limitați intervenția la o Vă mulțumesc, dar foarte pe scurt. Vă manipularea pariurilor sportive și în privința uh, ratificării uh, Convenției la Maconan. Tot acest proces, din păcate, uh, Tare mi-e teamă că vom pierde această dinamică pentru a ratifica convenția, în timp ce Bulgară promovează valorile comune prin intermediul sportului. Situația socială actuală, xenofobia, rasism, aveți de gând să facilitați, să ușurați în vreun fel soluția. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Nicov, care se va discuta uh, pe mandatul dumneavoastră, este Corpul European pentru Solidaritate. Bulgaria și Slovenia în Uniunea Europeană Poate că am putea să folosim mai bine Corpul European pentru Solidaritate. Děkuji. Eh, vážení páni ministri, paní náměstkyně, já bych vám... Corpul uh, European pentru Solidaritate a fost menționat de către domnul ministru și aș vrea să știu dacă, să-l întreb dacă este conștient că vorbim despre apariția unui nou program pentru tineri. un program foarte important. Însă, nu există bani noi care să fie investiți noi pentru o activitate nouă. Și doresc să vă rog foarte mult să vă referiți la această întrebare, să țineți cont de ea și să vă implicați pentru sporirea mijloacelor financiare, astfel încât Erasmus Plus să fie dedicat în continuare activităților educaționale ale tinerilor. Iar ceea ce Minist... Consiliul de Ministri până una alta, la negocieri, nu a reușit să obțină sporirea acestor fonduri. Același lucru este valabil și pentru anul uh, european al patrimoniului cultural, uh, anul patrimoniului cultural european. Noi nu vrem și care este uh, patrimoniul nostru cultural european. De aceea aș vrea să vă rog să urmăriți modul în care poate și trebuie să fie utilizat bugetul nostru. 8 milioane de euro. Nu sunt mulți bani, dar ar trebui să meargă către regiuni, spre organizațiile din domeniu, astfel încât uh, ca și tinerii să beneficieze și să afle mai multe despre acesta. Președinta, mulțumesc! Mai avem câteva minute la dispoziție pentru răspunsurile oaspeților noștri și aș vrea să începem în sens invers față de cum am procedat inițial și vă da mai întâi cuvântul doamnei ministru Gheșeva. Vă rog, doamnă Gheșeva, să fiți cât se poate de succintă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru întrebări și pentru că timpul este scurt, voi sintetiza răspunsurile. Patrimoniul cultural, păstrarea sa, socializarea, patrimoniul cultural european trebuie sporite la nivel național și în cadrul Uniunii Europene. Și cred că Comisia va ține cont de acest lucru. Pentru noi este foarte important ca patrimoniul cultural european să reprezinte o conștiință comună și să rămână uh, instrumentele din uh, lumea digitalizării să fie utilizate de aceștia mai mult și să existe acest sentiment de apartenență la Europa și la propriile state. În ceea ce privește finanțarea anului uh, privind patrimoniul cultural uh, european, mult trimestru. Pentru mine ar fi important să punem accentul mai puternic pe zilele uh, patrimoniului cultural european, care mm, este unul dintre cele mai importante evenimente în contextul acestui an deosebit. Este foarte important că prezintă un element important pentru că ele cresc sentimentul comunitar al uh, cetățenilor noștri. De asemenea, pentru noi este foarte important ca ceea ce rezultă din raportul intermediar privind uh, programul O Europa Creativă să uh, fie la planificarea următorului CFM, deci să se să se prevadă mai mulți bani pentru acest sector în viitorul CFM și sperăm de asemenea că o abordare ambițioasă în perioada 2020 uh, și încolo uh, va fi considerată prioritar. În ceea ce privește patrimoniul cultural, întrebarea la care, pe care a adresat-o uh, doamna Triple cu privire la drepturile de autor, e bine, și acesta este un subiect foarte important pentru consumatorii europeni și de asemenea pentru uh, cei care creează cultură, mai ales în contextul digitalizării, ar trebui să devină uh, o obligație, iar noi, în calitate de președinție, vom continua să lucrăm uh, pe uh, această temă a drepturilor de autor și acest lucru se va repercuta direct asupra conținuturilor uh, de creație. Și sigur că va oferi și sugestii pentru viitor, astfel încât uh, utilizați nu să fie conștienți despre ce este vorba. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, vă mulțumesc, domnule Calev. Vă rog să răspundeți și dumneavoastră. Mulțumesc! Voi încerca să fiu și eu cât se poate de succint. Um, Timpul este scurt, iar subiectele sunt deosebit de interesante. Am uh, primit întrebări foarte interesante. Vă mulțumesc în special pentru cea referitoare atribuie în mod semnificativ la promovarea valorilor europene și de asemenea la dezvoltarea aptitudinilor în uh, rândul tinerilor tinerii, în felul acesta, vor putea să se integreze mai bine pe piața muncii. Consiliul a discutat despre propunerea Comisiei, iar în cadrul uh, președinției noastre dorim să ajungem la uh, o poziție unitară. Și posibilitatea activității voluntare a tinerilor, e bine, noi sprijinim așa ceva întru totul. Subiectul, strategia pentru tineri, reprezintă de asemenea o prioritate pentru noi. Pentru președinție este deosebit de important ca acest cadru nou să beneficieze și de o strategie. Numai în felul acesta putem să promovăm uh, politici durabile în uh, domeniul tineretului. Concluziile Consiliului în legătură cu strategia pentru tineri după 2018 uh, încolo sunt foarte tineretului. Concluziile Consiliului în legătură cu strategia pentru tineri după 2018 încolo sunt foarte 2018, vom uh, organiza o conferință sub formă de platformă și posibilitatea oferită tinerilor de a își exprima opinia. Această recomandare se va regăsi în noua strategie pentru tineri uh, a Uniunii Europene. S-au uh, referit la manipularea rezultatelor în sport. Acesta este un subiect important la nivel internațional. Este o problemă cu care se confruntă multe state europene. De aceea am uh, pus accentul uitați, uh, organizații care se angajează să lupte împotriva manipulării în uh, domeniul sportului. Interpolul, serviciile Consiliului European, toate acestea se vor implica. Avem și o ședință a grupului uh, de experți uh, în domeniul integrității, care se reunește la Varna și obiectivul este schimbul de practici bune, astfel încât colaborarea internațională în domeniul prevenției uh, manipulării în sport să fie un rezultat de succes. Vom urmări evoluțiile internaționale în ceea ce privește manipularea meciurilor de fotbal și de asemenea, a existat uh, o convenție a Consiliului Europei din 2014, iar uh, președinția bulgară va verifica în ce măsură noile propuneri pot fi tratate de către Consiliu. Acesta va fi un pas important pentru prevenirea activităților de manipulare în domeniul sportiv. Următoarea întrebare, ai FIBER, sunt și uh, programate și întâlniri cu alți reprezentanți ai uh, ligii europene. Partea bulgară nu are o soluție brevetată, dar putem să ne asumăm rolul de intermediari. Putem să organizăm. Uh, Președinția bulgară este de părere că sportul este necesar pentru... Vor exista concluzii ale Consiliului, iar noi uh, vom uh, lucra, vom contribui la... Uh, la... Președinta, vă mulțumesc. Este cât se poate de corect. Timpul uh, ne presează mereu, avem prea puțin timp la dispoziție, mai ales că comisia noastră acoperă un spectru larg de teme. Întotdeauna timpul este așadar mult prea puțin, dar um, eu mizez pe o colaborare bună, constructivă a comisiei noastre cu, Consiliul președin, cu președinția Consiliului și sper că președinția bulgară ne va susține în toate aspectele care vizează CFM-ul viitor, precum și configurarea viitoarelor programe, inclusiv a Corpului European pentru solidaritate, respectiv Serviciul European pentru Solidaritate, astfel încât să înregistrăm progrese semnificative pe această direcție și să se investească mai mult în tineri pentru a obține mai multă coeziune în Uniunea Europeană. Bine, în următoarele șase luni sperăm să colaborăm uh, împreună și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi bună! Kramer se pa se situacija. Mm -hmm. In videla, aj pa, pa še komentir me čakaj. sind noch nicht am Ende unserer Sitzung angekommen. Încă nu am ajuns la finalul ședinței noastre. Äh, die den Raum jetzt verlassen. Așa încât îi rog pe toți care doresc să părăsească sala să facă acest lucru uh, repede și în liniște. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, din această dimineață. Este vorba despre proiectele de promovare a uh, știrilor independente mai ales cu privire la afacerile europene. Și în acest... Uh, ok, ok. Very good. So, unsere Gäste. Hello. Hello. Hello.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 Este vorba despre faptul că astăzi ne, vor, astăzi ne vor fi prezentate două proiecte care sunt menite să promoveze producția independentă de știri, în special cu privire la afacerile europene. Hello. Hello. Hello.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 Este vorba despre faptul că astăzi ne vor, astăzi ne vor fi prezentate două proiecte care sunt menite să promoveze producția independentă de știri, în special cu privire la afacerile europene. Știm uh, cu toții că libertatea presei, pluralismul mediatic, uh, acest și mai ales să ne asigurăm că cetățenii se pot baza pe informații credibile. Oamenii trebuie să fie dotați cu instrumentele corespunzătoare, cu toții în aceeași măsură și doar împreună vom putea face unei astfel de probleme. Politica, societatea civilă și, bineînțeles, și coordonator de proiecte European Data și News vine de la DPA, agenția de presă germană și uh, editor Federer Strack, la Vox Europe. Tuturor vă urez bun venit și întâi doresc să dau cuvântul lui Martin Dorsen pentru o introducere succintă. Mult bună dimineața! Aș dori mai întâi să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a făcut posibilă finanțarea acestor două proiecte. Eurobarometrul confirmă că, confirmă că cetățenii nu se simt suficient de bine informați în legătură cu uh, chestiunile europene de informații privind afacerile europene era evidentă și se constată multe simptome care arată asta în societate și, pe de altă parte, finanțând mediile online. Acolo unde publicul este în ce în ce mai prezent, mai ales uh, generațiile tinere este important uh, să, ca tinerii să facă diferența între uh, știrile reale și fake news în funcție de interesele naționale. Colegii noștri de la agențiile de presă ne-au spus-o și în această dimineață la cafea, perspective și au îmbunătățit astfel acoperirea evenimentelor în mass media. Avem astăzi un hub european, un rol de catalizator în uh, acest sector uh, la nivel european. Obiectivul este ca știrile să ajungă la cetățeni și să se îmbunătățească calitatea dezbaterilor și a informațiilor în domeniul afacerilor europene. Mă opresc aici și dau cuvântul colegilor mele. Da, bun venit la Parlamentul European. Oratoarea, mulțumesc. You, um, I am going... Bună ziua. Îi face o scurtă prezentare a hub-ului de date creat împreună cu agențiile din Fran, anul trecut uh, am creat un site de știri pe subiecte de relevanță la nivel european. Se numește Hubul de știri euro. Elemente grafice, uh, video și așa mai departe. Acoperim subiectele cele mai importante discutate în Uniune și uh, prin uh, agențiile de știri direct uh, companiilor media. Um, procuratorilor um, chestiuni complexe mai ușor de înțeles. Avem posibilitatea de a procesa cantități foarte mari de date. Um, formate interactive sunt optimizate pentru folosirea online. Toate formate audio și grafice sunt conținuturi multimedia Uh, foarte ușor de folosit pe internet și în mediile sociale. De exemplu, um, astfel putem oferi valoare adăugată în domeniul anchetelor. Dorim să avem și propriile noastre multe ori de echipa editorială pe subiecte cum ar fi migrația, Brexitul sau zona euro. Uh, și uh, folosim și rețeaua de Twitter a agențiilor. european sunt astfel mai ușor de înțeles de cetățeni. Considerăm că hub-ul pe, a, participă la îmbunătățirea transparenței în alte țări și vom continua uh, să o facem și anul acesta. Eforturile noastre de marketing includ comunicate de materialele noastre. Dorim de asemenea să continuăm colaborarea dintre agenții și Dorim să ne întâlnim mai de. Nu, nu este dânsa, dânsa este cu mine. Uh, doamna Chiara Sigila. Thank you for having us here. Vă mulțumim pentru invitația adresată. Îmi face mare plăcere să vă introduc în rețeaua europeană a datelor de jurnalism Este vorba despre o platformă multilingvă și care se bazează pe colaborare pentru acoperirea din punct de vedere al datelor al chestiunilor europene. Este vorba de 16 agenții uh, de presă europene și centre de presă. Noi vrem să combinăm producția de știri și uh, punerea la dispoziție a um, instrumentelor către ziariști și și uh, newsfeed-uri în privința chestiunilor europene. Ideea este de a permite ziariștilor să-și dezvolte, deci nu se mm, bazează pe colaborarea între indivizi, ci mai degrabă pe relații stabile și cooperare stabilă între camerele de știri, ca să spun așa. Ideea e sau în general. Noi uh, includem o gamă largă de formate. E vorba despre anchete de, pe termen lung, uh, colaborative. Um, uh, ideea este să înțelegem uh, mai bine fenomene complexe și să depășim conținutul original. Propunem și creare. Avem registre ale datelor surselor de date ce pot fi utile ziariștilor care, pe de altă parte, scot și în evidență exemplele de bune practici. Ideea este să avem o... Noi ne concentrăm mai mult pe explorarea unor chestiuni, uh, să spun, printr-o perspectivă europeană. Schimbări societale, spre exemplu, în care și-a pus amprenta politica Merkel asupra chestiunilor europene, avem tot am produs până acum. Noi ne concentrăm uh, cu precădere asupra datelor uh, ușor de priceput și republicări. Care sunt instrumentele noastre? Vrem să oferim Unul dintre instrumente este deci, deci Stats Monitor se bazează orul de citate, iarăși e vorba de un instrument care se bazează pe inteligența artificială, se uh, bazează pe data bit multilingvismului. Vom lansa în curând versiunea spaniolă și apoi și alte versiuni lingvistice ale site-ului nostru pe măsură ce ni membrii, prezentând și instrumentele și serviciile pe care le oferă rețeaua noastră și asta în cadrul unor evenimente importante care vor fi organizate. Chestiuni uh, a rentabilității și a durabilității, de fapt. Ideea este să stimulăm uh, dezbaterile prin intermediul acestui ziari, jurnalism și să oferim uh, mai, multe, mai multă putere până la urmă ziariștilor pentru ca cu transmisiunile radio și s-au tăiat fondurile. Din 2017 Um, așa stau lucrurile. Și adresez uh, adesea aici la comisie că multe lucruri care uh, se spun despre Europa, relatările se fac prin... S-ar putea face așa ceva uh, pentru că atunci când vine vorba despre povești europene, este important ca această abordare să fie una europeană, nu să se povestească povești europene din perspectivă națională. Mulțumesc, Silvia! E, si è mult important. Cred că e foarte important faptul că Parlamentul a și-a dus contribuția pentru a recupera o parte din bugetul uh, pentru da, um, agențiile de știri și mă bucur că cea din țara mea e, participă la inițiativă în ideea de a crea sau influența deciziile europene. Pentru ca chestiunile europene să fie pe prima pagină nu doar când uh, nu doar uh, din companii de știri urmăresc uh, uh, urmăresc conținuturile dumneavoastră care sunt disponibile gratuit, dacă bine am înțeles. Um, iar în ceea ce privește rețeala, rețeaua oamenilor de presă, aș dori să știu dacă aveți contacte cu um, Ordinul Profesional al Ziariștilor din diferite state sau asociațiile Uh, oamenilor de presă pentru a implica mai mult persoane, dar și la nivel de organizații, inclusiv în formarea uh, ziariștilor pe subiectele europene. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Helga Trüppel. Um, Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat care este abordarea dumneavoastră. Ieri la coordonatori am avut uh, posibilitatea de a vorbi cu reprezentanți de la Deutsche Welle și a fost o dezbatere foarte interesantă pentru că au uh, vorbit printre altele și modul de a combate știrile false. M-am întâlnit cu vicepreședintele Google și cu ambasadorii Facebook în luna decembrie și am vorbit despre posibilitățile de software de combatere a știrilor false. Și ei au insistat că nu poate exista doar o soluție de natură tehnică chiar dacă e nevoie de o astfel de soluție. Este nevoie de oameni care să hotărască la urma urmei ce e o știre falsă și ce nu e falsă. Cum vedeți dumneavoastră această idee și combinarea de uh, răspundere umană și soluții uh, de arti- uh, inteligență artificială? Și apoi, am vorbit cu Frederic Leclerc, uh, redactor șef la Euractiv și mi-a spus că, într-o anumită măsură, deocamdată ONG-urile finanțează lupta împotriva știrilor false și consideră că platformele digitale ar trebui să plătească și nu contribuabilii europeni. Eu sunt de acord. Dumneavoastră ce părere aveți? Care este răspunderea monopolului uh, digital american până la urmă? Și apoi, în uh, momentul de față, vorbiți despre viitorul ziar, um, jurnalismului de calitate în Europa. Este foarte important să avem uh, surse de informație de încredere și informații care să nu fie apoi uh, folosite de către infractori, să spunem, sau despre jihadiști care se folosesc de canalele de informații și de mm, rețelele sociale. Deci cum faceți distinția între aceste diferite opțiuni care există? Thank you very much. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezentări. Da, în ceea ce privește utilizarea știrilor bazate pe date, eu salut astfel de inițiative, precum și ideea de multilingvism. Cred că ar fi foarte bine ca domeniul de aplicare al um, liniei bugetare multimedia să fie extins pentru a acoperi și conținutul cultural. Spre exemplu, subtitrarea uh, conținutului cultural TV, pentru că s-a dovedit faptul că subtitrarea are un um, impact foarte bun în ceea ce privește crearea unui public european. Și apoi este și rentabilă subtitrarea pentru a deschide un uh, acces la cultură publicului european. Deci eu v-aș uh, sugera să integrați astfel de inițiative de subtitrare în ceea ce privește uh, Uh, acțiunile multimedia pentru bugetul următor. Până la urmă, ideea este de a deschide accesul cât mai larg publicului european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În esență, avem nevoie de informații independente, credibile și acesta este una dintre componentele luptei împotriva fake news dacă jurnaliștii și cetățenii au la dispoziție informații autentice, credibile, atunci vor fi în stare să decidă între fake news și realitate, adevăr. Deci, informațiile veridice reprezintă o componentă a luptei împotriva știrilor false. Și vreau să adresez aceeași întrebare ca și Silvia Costa. În acest interval scurt de timp, ați constatat, respectiv aveți un feedback cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt sunt utilizate și cum uh, este uh, distribuția geografică. Dacă se folosește în toate statele sau există insule care încă nu folosesc asta. Mă interesează concret țara mea, Republica Cehă. Dacă jurnalistii din Republica Cehă, ținuturile, dacă sunt știri false sau dacă este vorba despre relatări serioase, aceasta este o întrebare foarte interesantă, pentru că DPA-ul, AFP-ul, niciun europeană. Dar pe un termen limitat de timp. Aș vrea să știu dacă banii sunt suficienți sau dacă există și alte surse de finanțare. Aceasta este prima întrebare și a unei uh, o, unui public mai larg, nu doar jurnaliștilor. Iar Journalist Network am impresia că este mai degrabă o ofertă adresată jurnaliștilor de a crea o rețea mai uh, restrânsă și de a găsi informațiile mai bine. Vă rog să-mi explicați cum stau lucrurile. Din păcate mai avem 8 minute. Vă rog să încercați să răspundeți la toate întrebările și, dacă se poate, toți oaspeții noștri. Deci, uh, aș dori să începem cu networkerii noștri și în final dăm cuvântul com. Yes. Yes, I'm very interested to know what you are interested in. Da, interesant să văd ce vă interesează pe dumneavoastră, într-adevăr. Yes, yes, I think I'm very interested to know what you are interested Da, interesant să văd ce vă interesează pe dumneavoastră, într-adevăr. Agenția este una internațională, deci avem uh, uh și așa mai departe. Ideea este ca ziariștii să lucreze zi, zi de zi pe afaceri curente, chestiuni curente. Acum au posibilitatea să facă o privire de, să aibă o privire de ansamblu asupra pozițiilor europene. Înainte, biroul de la Varșovia arăta care este poziția guvernului polon. Biroul de la Berlin arăta poziția guvernului german. Dar acum, într-o săptămână, poți acoperi o chestiune cu uh, contribuția tuturor birourilor, cum ar fi, spre exemplu, în privința reformei zonei euro uh, și a convergenței fiscale. To make uh, yes, the tax level in Europe on the Google, uh, Amazon, difficulty to tax the internet giant, for example? Uh, spre exemplu, am uh, acoperit uh, in extenso faptul că giganți ai media nu sunt uh, impozitați. E vorba despre investigații de amploare, precum spuneam, extenso faptul că giganți ai media nu sunt uh, impozitați. E vorba despre investigații de amploare, precum spuneam, abordare într-un totul nouă. Dincolo de această colaborare interagenții, este prima oară că rente nu colaborau. Vă mulțumesc. Eu uh, voi profita de faptul că mă pot exprima în franceză aici pentru a vorbi în franceză. Doamna Fereien, găm elemente de comparație cu alte țări e vorba despre date care sunt disponibile în marea majoritate a cazurilor. Întotdeauna ne dăm silința ca, chiar dacă articolul aparține unui, uh, a fost publicat de o agenție, întotdeauna ne dăm silința ca, chiar dacă articolul aparține unui, uh, a fost publicat de o agenție